procesul de luare a deciziei, eh, a deciziilor în care va fi implicat și Parlamentul. Sunt eh, la dispoziția dumneavoastră pentru comentarii și întrebări. Președintele, așadar, eh, membrii comisiei noastre vor avea acum cuvântul. Prima întrebare pe care trebuie să vă adresăm este cum se explică numărul tot mai mare de uh, cazuri IPC împotriva operatorilor din cadrul Uniunii, din partea partenerilor noștri comerciali. Se pare că... Noi credeam că operatorii noștri sunt cei care uh, intentează cazuri de antidumping împotriva Chinei și așa mai departe, dar iată, uh, că partenerii noștri comerciali sunt cei care folosesc aceste uh, instrumente ale noastre împotriva operatorilor europeni. Mai sunt întrebări din partea membrilor comisiei? Domnul Dartmouth. În mod normal, nu prea rămân fără cuvinte, dar această dată, iată că mi se întâmplă. Uh, IPC-urile sunt de importanță vitală. Dacă suntem uh, pentru liberul schimb, așa cum este partidul nostru, e clar că trebuie să existe condiții egale. Și instrumentele de protecție comercială sau cele eficiente sunt cele care garantează condițiile egale. Am impresia că această prezentare pe care ați făcut-o este cam schematică. Poate că dumneavoastră sau colegii dumneavoastră uh, sunteți dispuși să îmi scrieți și să-mi dați mai multe uh, informații în scris. Îmi dau seama că aveți un program foarte încărcat și că ați încercat să scurtați prezentarea, dar nu trebuie uh, ca aceasta să fie o scuză pentru a lăsa uh, la o parte informațiile complete și uh, foarte importante pe care trebuie să ni le comunicați. Se pare că nu mai sunt întrebări deocamdată, spune președintele. Așadar, puteți răspunde la cele două întrebări care v-au fost adresate. Voi răspunde la întrebări în ordine. În primul rând, de ce sunt multe uh, cazuri intentate împotriva uh, operatorilor europeni? Partenerii noștri uh, comerciali uh, sunt tot mai activi. Nu avem impresia că Uniunea Europeană este principala țintă a acestor uh, procese. Uh, noi suntem într-un grup mai mare, în multe cazuri e vorba de uh, uh, cazuri de salvgardare. We know we are not the, uh, the prime target, but we are uh, suffering from Deja deci multe ori nu uh, noi suntem ținta principală, dar avem și noi uh, de suferit pentru că e vorba de cazuri erga omnes. Uh, Ceea ce putem face este să luăm legătura cu autoritățile din statele terțe pentru a vedea ce fel de măsuri se pot uh, lua astfel încât uh, interesele europene să fie afectate negativ, mai puțin în cazul în care se uh, impun taxe specifice. Adesea, avut în vedere, sunt importurile de produse cu prețuri mult mai mici decât exporturile făcute de companiile europene. de multe ori uh, măsurile nu sunt chiar de dramatice pentru industria europeană. Însă sunt și mai multe cazuri uh, de antidumping intentate împotriva unei uh, serii de parteneri comerciali, printre care și state membre ale Uniunii Europene sau întreaga Uniune Europeană. În toate aceste cazuri, încercăm să vedem cât de uh, valide sunt argumentele care ni se prezinte, încercăm să vedem dacă uh, și constatăm că adesea standardele aplicate de partenerii noștri comerciali sunt foarte joase și atunci uh, intervenim investigând dimensiunile daunelor suferite de industriile locale. Am întâlnit adesea cazuri, în special în relație cu China, în care se conturează un uh, element de aplicare uh, sincronizată a măsurilor uh, și a deciziilor noastre. Este un fel de răspuns, reacție, ca urmare a reacției noastre, a măsurilor luate de noi se întâmplă ca partenerii noștri comerciali să ne răspundă cu aceeași monedă. Pentru a răspunde la a doua întrebare, îmi cer scuze pentru că am făcut o prezentare schematică, încercarea mea a fost să fiu cât se poate de concis, dar bineînțeles că sunt dispus să detaliez absolut orice aspect uh, legat de politică pe care doriți să-l discutăm. Mă bucur foarte mult că recunoașteți faptul că un instrument de protecție comercială eficient uh, este un lucru favorabil agendei de liberalizare, este ca o politică de o poliță de asigurare, dacă vrem liberalizare trebuie să avem uh, o astfel de poliță de asigurare pe care o reprezintă IPC-urile. Vă stau la dispoziție, după cum v-am spus, dacă doriți să detaliez vreun aspect, uh, pot să îl detaliez acum, aici, sau în scris, mai târziu. Oricum, uh, despre aceste politici putem vorbi zile întregi. Any other question? I have a further question. Mai există întrebări? Recent, domnul comisar de Gucht a anunțat public că Uniunea preconizează adoptarea în reguli de reciprocitate cu privire la achizițiile publice, prin care noi am fi gata să ne închidem piețele de achiziții publice pentru operatorii din alte țări, unde noi nu avem acces pe piețele respective. Ceea ce ar echivala cu un instrument de protecție de apărare comercială. N-am uh, avut evoluții noi pe această temă. Care e situația, de fapt, la zi? Au existat evoluții la acest dosar în ce privește achizițiile publice? Sunt niște comentarii oarecum în afara mandatului meu, deci o să las pentru colegi acest subiect. Dar în ce privește reciprocitatea și accesul de piață, aș prefera ca domnul comisar uh, să vă precizeze eventualele evoluții e ceva la care se gândește foarte mult și nu sunt la curent cu detalii suficiente ca să comentez care e faza precisă a operațiunilor. În ce privește apărarea comercială, încercăm să mm, construim în cadrul regulilor de care dispunem ca instrument care să fie puse în mișcare de aceste cazuri, de acțiunile intentate pe baza plângerilor. Examinăm fiecare caz individual în funcție de situația concretă. Și în ce privește cele mai recente cazuri, care sunt cele mai importante? care au fost intentate de Uniunea Europeană împotriva unor terțe părți. Unele care au făcut niște valuri, să spunem așa, la fibra de sticlă, produse derivate din fibra de sticlă, rețele. Am avut <clears throat> unele discuții legătură cu solicitarea sau nesolicitarea unei revizuiri eh, în ce privește expirarea la încălțăminte, care a fost în centrul atenției. Am avut un dosar comentat și în sectorul de înalte tehnologii legate de modemuri, dispozitive de tip Wide Area Network și tot uh, ceva de la știre a fost o decizie a grupului <clears throat> de la OMC privind cazul Fastness. Unele elemente ale hotărârii au uh, fost puse sub semnul îndoielii unele elemente, în schimb, au fost confirmate. Să mă gândesc ce alte lucruri am mai avut. Ceva legat de ceramică. E ceva în uh, discuție. Au fost niște emoții stârnite. Cam asta ar fi câteva cazuri, dar dacă există alte subiecte. Dacă vreți, pot să vă Vă spun câte ceva despre fiecare dintre ele, dacă vă interesează. Dacă puteți. În ce privește încălțămintea, dacă ar fi să le iau în ordine cronologică, suntem măsurile sunt în vigoare până la sfârșit de martie. Întrebarea s-a pus dacă vom avea o solicitare de revizuire la expirare sau nu. E o situație oarecum ciudată pentru că regulamentele nu-mi permit să fac un comentariu dacă avem această solicitare sau nu. Cu toate acestea am considerat că Asociația Producătorilor de încălțăminte s-a adresat presei și a spus că nu o să fac o astfel de solicitare. It's likely that there's... Mm, deci uh, cu anumite nuanțări, afirmația este corectă, deci măsurile ar expira la sfârșit de martie. În ce privește acele fibre, am avut măsuri provizorii la un nivel de taxă destul de ridicat, dar uh, informarea pe care am făcut-o a dat multe comentarii din partea utilizatorilor, din partea producătorilor ceea ce ne-a permis să strângem multe informații noi și să modulăm analiza pentru a ajunge la un nou set de parametri pentru măsuri. Taxele ar fi confirmate, dar la un nivel mult mai coborât. Și una dintre categoriile în legătură cu care s-a făcut ancheta, s-a considerat că nu e deschisă pentru măsuri, deci a fost uh, exclusă din măsuri la anumite fibre și subproduse din acel grup. Acum suntem înainte de măsurile definitive la un nivel cam de 13% din taxe, adică mult mai redus decât uh, cel inițial Uh, other cases. Un alt caz, cel legat de ceramică la care m-am referit, ancheta e în plină derulare, încă mai strângem datele. Suntem înaintea faza măsurilor provizorii. Ah, cu modemurile. Da, a fost un caz interesant cu modemurile. Am avut o plângere și apoi o solicitare de măsuri de salvgardare și în același timp o plângere despre dumping și despre subvenții. A fost pentru prima dată că am avut împreună aceste trei aspecte. Am început investigația, dar apoi a fost evoluție ciudată în sensul că una dintre companiile chinezești care exportau în Uniunea Europeană și cu o pondere mare pe piață a încheiat un acord comercial cu reclamantul și pe acea bază reclamantul a cerut să se renunțe la caz. Deci am avut o plângere, dar n-am mai avut uh, după aceea reclamantul care să susțină plângerea și pe acea bază și Belgia a introdus o solicitare de salvgardare, ne-a cerut să suspendăm investigația și o propunere pe care o vom face și în faza a doua va trebui să vedem dacă vom continua sau nu cazul legat de antidumping și de subvenții. Aceasta este o concluzie pe care o vom supun analizei în viitorul apropiat. Cu toate acestea, vom face o analiză a constatărilor până în momentul respectiv. Am niște solicitări suplimentare. William Dartmouth. Cred că deja s-a răspuns la întrebările mele. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare. Mulțumesc. Comisarul de Gucht a răspuns la, ca întrebare la o întrebare orală în noiembrie la Strasburg. A răspuns că am uh, abscons negocierile OMC, ca și tratatul de la Lisabona, sunt importante pentru orice revizuire a regulilor noastre pe care am dorit să o întreprindem. Ceea ce lasă lucrurile oarecum în suspensie. Ați putea să ne dați un răspuns mai clar? Comisia se gândește la o reformă a instrumentelor de apărare comercială la OMC sau în interiorul Uniunii Europene? Mulțumesc. Am avut niște probleme cu microfonul. Ați acoperit două sau trei dintre chestiunile care mă interesează la fibra de sticlă de duce de la peste 23% la 13%. Am fost la o expoziție recentă unde produsele sunt toate acolo din fibră de sticlă, producători din întreaga Uniune Europeană care n-au putut să obțină produsele pe care doreau, pentru că nu erau suficiente produse fabricate în Uniunea Europeană. Nu era suficientă fibră de sticlă, trebuia să importe unele din China, ceea ce a făcut să crească prețul. Asta ar putea să dispară acum cu criza economică, dar asta era situația atunci. Mă întrebam dacă am înțeles că nu există consultări cu industria. Asta spun ei și când am sunat la comisie ne-a spus că nu a existat nicio informare din partea industriei, deci părea că să fie o lipsă de consultare în adoptarea deciziilor. Și în legătură cu ce ați spus dumneavoastră, am înțeles că comisia a renunțat la caz. Acum a spus că n-a renunțat. Am înțeles bine? E corect sau nu e corect? Și în fine, ceva legat de îngrășămintele Um, pe bază de potasiu, dacă am înțeles bine, pentru că mi s-a părut că e o reprezentare greșită din partea unui reprezentant al comisiei, poate e doar o impresie personală. Și în ce privește revizuirea regulilor, știți că recenta revizuire a regulilor a fost eliminată de pe agenda de către comisarul Mendelssohn în momentul respectiv din două motive. Mai întâi pentru că era o divergență de părere atât de mare în legătură cu care ar trebui să fie revizuirea, în ce direcție ar trebui să se revizuiască. Deci părerile <clears throat> mergeau de la unele care spuneau că ar trebui să se limiteze drastic aplicarea acestor IPC-uri, o altă direcție unde vorbeam de reciprocitate, cealaltă părere era că ar trebui să facem mai mult, în baza aplicării reciproce, de exemplu, avem reguli care sunt mai moderate decât cele de la OMC, regula interesului public sau taxei mai reduse, dar să ne spună când companiile noastre sunt lovite de IPC-uri la alți parteneri nu beneficiază de asta și atunci de ce nu vă schimbați regulile să acordați aceste beneficii numai celor care ni le acordă și nouă? Astea erau pozițiile extreme ale dezbaterii. Acesta era un punct de incertitudine. În al doilea rând, era perioada în care președintele OMC a publicat un text pentru o reformare a regulilor OMC care introducea anumite elemente care modificau foarte mult unele dintre regulile în direcția în care nu ne așteptasem de exemplu, erau elemente la regula regulii mai mici, Acestea era eliminată, testul interesului public era eliminat și în acest context, dacă rămâne în afară, ceea ce nu cred, atunci ar fi fost ciudat ca noi să ne mișcăm într-o direcție numai ca să vedem că regulile noastre au evoluat în contradicție cu regulile generale pe care trebuie să le integrăm în regulile noastre. Acesta era motivul pentru care domnul Mendelssohn, comisar pe vremea aceea, a spus nu trebuie să ne ocupăm deocamdată de revizuirea asta. Și acum cred că domnul comisar de Hucht a continuat pe această linie într-o anumită cale, spunând până când vom avea ceva claritate care va fi rezultatul de la Geneva, e oarecum periculos ca noi să ne schimbăm regulile într-un fel sau altul. În linii mari, Cam asta a propus, Să așteptăm să vedem ce uh, vine. Acum ne pregătim pentru o posibilă modificare a regulilor. În ce v-am anunțat înainte, facem un mare studiu, o evaluare a regulilor noastre, diverse aspecte ale regulilor, cum ar trebui să fie, cum sunt percepute, dacă și cât de eficace sunt și în comparație cu ce se realizează și în alte cercuri. Deci ne pregătim și cred că intenția comisarului este să propună o reformă a regulilor din momentul în care va fi claritate ce vine de la Geneva. În ce privește fibra de sticlă, ne-am uitat la ofertă, cu siguranță. Era unul dintre motivele de eliminarea unora dintre subprodusele de fibră Sunt uh, diverse fibre și diverse fascicule care sunt utilizate acolo la module de autovehicule și unul dintre firele respective au fost scoase din măsură pentru că nu era pentru toate tipurile de fire, ci doar un tip de fir uh, pentru care era un motiv să nu aplicăm măsuri. În rest, nu cred că era o problemă cu oferta și la nivelul măsurii care acum nu cred că ar putea să fie o considerațiune practică. Întotdeauna încercăm să ne consultăm cu industria și cu utilizatorii. E o temă recurentă, unul dintre aspectele care l-am menționat rapid și în introducere, ce reiese din studiul pe care l-am făcut cu IMM-urile și anume că nu avem nivelul de cooperare pe care l-am dori și noi încercăm să cooperăm cu IMM-urile, dar ele nu prea vor și deci asta e ceva unde ar trebui să mai facem eforturi. Și apoi cazul cu modemurile. Da, mulțumesc. Uh, Renunțăm la modemuri. Două secunde totuși. Trebuie să, să încheiem discuția acolo și să înaintăm un raport asupra ceea ce am uh, aflat, iar ceea ce privește îngrășămintele, avem un proces de revizuire internă în plină desfășurare. Vă mulțumim pentru informațiile prezentate cu privire la cazurile de IPC și acum trecem fără pauză la punctul 25 de pe ordinea de zi, Consiliul Economic Transatlantic SUA-UE, ultima întâlnire anuală a avut loc pe 17 decembrie în Washington, a fost coprezidată de comisarul european de Gucht și de consilier adjunct în probleme de securitate națională, Michael Froman. Întâlnirea a fost prezentată ca cea mai bună organizată vreodată în termen de participare și în ceea ce privește acordurile la care s-a ajuns acolo. Prin urmare, dată fiind importanța acestei relații economice transatlantice, atât pentru Uniunea Europeană și Statele Unite, subiectul este unul de o importanță deosebită și pentru Comisia noastră. Materialul publicat include și un capitol cu privire la schimburile comerciale și este important ca reprezentantul comisiei să ne spună ce s-a discutat acolo și care au fost concluziile. Îl avem cu noi pe domnul Philip Mayer, reprezentantul comisiei, care ne va prezenta situația. Aveți cuvântul și bine ați venit. Vă mulțumesc. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Se pare că am o zi plină în Parlament astăzi. De dimineață am fost la delegația cu Statele Unite și recunosc uh, fețele câtorva membri care au fost prezenți și acolo. Sper că e o zi fericită pentru dumneavoastră, spune președintele, nu știu dacă e o zi fericită pentru cei care au participat în această dimineață. Acesta este unul dintre multele contacte pe care le avem cu Parlamentul European la diferite niveluri și în diferite contexte, ca urmare a noilor aranjamente pe care le avem. Am avut o serie de contacte pentru pregătirea CET. Am investit foarte mult în aceste contacte și ne-am dorit ca acestea să continue. Am avut o mică delegație a Parlamentului care a participat la informarea care a precedat cetul. N-a fost nimeni din comisia noastră, spune președintele. A fost domnul Peter Skinner, s-a deplasat la Washington. A fost și un participant din partea Congresului Statelor Unite, iar una dintre problemele organizării unei consultări mai bune a, înainte de întâlnirea CET a fost că momentul nu era propice după alegerile parțiale și niciun membru al Congresului nu era disponibil. Nu s-a anunțat nimeni din partea americană și organizatorii americani n-au dorit ca singura delegație parlamentară să fie cea din partea Uniunii Europene. Așa că a trebuit să facem ceea ce s-a făcut, însă oricum am avut o scurtă ședință de informare ne-am trimis o notificare, o notă Comisie pentru Politica Comercială, număr 111, prima din acest an. Aceasta face o trimitere la un site web pe care puteți găsi toate documentele produse în cadrul Consiliului Economic Transatlantic. Avem și copii pe hârtie, dacă cineva le dorește, noi le putem trimite. Este o declarație comună, practic, a Consiliului Economic Transatlantic. Există și anexe pe sectoare unde se detaliază problematica discutată la Consiliu și mai găsiți acolo și patru documente atașate, documente care au fost semnate sau au primit sprijinul participanților, se află la diferite stadii. Probabil ar fi mai bine să vă spun despre câteva lucruri despre cadrul general, atmosfera de acolo și ce s-a întâmplat după întâlnire și să vedem dacă aveți întrebări. A fost bine că acest consiliu a avut loc după întâlnirea la nivel înalt, s-a discutat am trecut dacă să o avem înainte sau după, n-am putut să o facem înainte dintr-o serie de motive, e foarte greu să ai pe de parte cinci comisari și pe de cealaltă parte, o duzină de înalți reprezentanți americani și e greu să să-i adun pe toți într în același loc, în același moment. Asta a fost dificultatea și asta explică de ce întâlnirea a fost amânată până la finele anului. Apoi, întâlnirea a fost extrem de fructoasă pentru că întâlnirea de la nivel din noiembrie a elaborat o serie de declarații extrem de folositoare pentru Consiliul Economic Transatlantic și administrația americană s-a simțit cumva obligată să colaboreze cu noi, pentru că până atunci trebuie să spun că au fost foarte drăguți, la dovadă de disponibilitate maximă, au pus o echipă la dispoziția Consiliului, însă era evident că echipa respectivă nu avea un sprijin politic foarte puternic. Am făcut ceva progrese cu privire la ordine, agenda politică, însă n-am putut uh, primi binecuvântarea din partea americană decât foarte, foarte târziu, cam cu 10 zile înainte de întâlnirea propriu-zisă și asta datorită întâlnirii de la nivel înalt. Evident, a fost o schimbare reală de atitudine, mai ales în materie de angajament din partea președintelui Obama. Am avut uh, o bună participare, cinci comisari, unul n-a reușit să ajungă în ultimul minut din motive de sănătate, însă, întrucât a fost o, o modificare de ultim minut, asta nu a afectat participarea americană, care a fost remarcabilă. Ați văzut lista participanților americani în materialul respectiv domnul comisar de Gucht, însoțit de echipa sa de comisari, a reușit să creeze o anumită atmosferă la această întâlnire. Întâlnirea a fost una extrem de plăcută, prin urmare, și asta a fost principalul obiectiv pe care, pe care l-am urmărit noi. La DG trebuie să găsim o, o, un sistem prin care să redeschidem apetitul partenerilor pentru astfel de întâlniri și obiectivul respectiv a fost îndeplinit. Putem discuta lucrurile de fond puțin mai târziu, există și lucruri de fond, însă uh, mai târziu puțin. Uh, domnul comisar de Gucht a reușit să îi convingă pe americani că textul trebuie să fie un proces, uh, că acest cet să fie un proces care să nu se limiteze doar la o singură întâlnire anuală, ca până acum, un proces în continuă desfășurare. Nu vă puteți închipui câte activități de cooperație în materie de reglementare sunt în desfășurare. Și nouă ne este greu să ne închipuim, pentru că majoritatea serviciilor care lucrează la așa ceva nu-și dau seama că participă la obiectivele CET. Însă e vorba de un număr imens de contacte și de demersuri comune în primul Statele Unite. Întâlnirea anuală folosește următoarea abordare. Ei se concentrează pe acele probleme care, într-adevăr, sunt bine coapte din punct de vedere politic sau probleme care trebuie uh, clarificări sau un sprijin deosebit. Sunt proceduri care durează mai mult decât uh, s-a prevăzut inițial. În acest caz, Consiliul Economic Transatlantic, lucrând la nivelul la care lucrează, poate trimite un semnal uh, că lucrurile trebuie impulsionate puțin. Această abordare a fost într-adevăr înțeleasă de americani și ei jucau absolut același joc. Așa că am lăsat să încercăm să lăsăm Consiliul Economic la nivel politic și ideea era să avem o ordine de zi care să permită discuții politice, principalele opțiuni strategice, cum să rezolvăm probleme cu care se confruntă societățile noastre și în același timp să <coughs> să uh, fructificăm la maximum activitatea de, cu caracter tehnic. A fost foarte bine că am avut această întâlnire și ne-am asigurat că colegii din ambele părți au fost gata să își prezinte materiale și să ducă lucrurile mai departe. S-au dat o serie de instrucțiuni ca urmare diferitelor servicii implicate. Spre finele întâlnirii, atmosfera a fost uh, de așa natură încât partenerul nostru, spunând că am stabilit o serie de termeni limită pentru anumite activități, a spus – E bine, de ce nu uh, facem o analiză la finele lunii februarie ca să ne asigurăm că toți colegii de la serviciile tehnice se implică cu adevărat în aceste demersuri? Și asta a fost practic ultimul lucru pe care am vrut să vi-l spun în legătură cu această întâlnire. Acum practic pregătim această analiză a activităților de până acum, o vom face la lunii februarie o să ne putem întoarce atunci în fața noastră să vă spunem care au fost rezultatele. Și vom explica atunci unde am ajuns într-un număr de dosare. <clears throat> O să pregătim o întâlnire a copreședinților undeva în, pe lângă, în jurul vacanței de vară. Aș vrea să avem asta pentru a păstra presiunea existentă și vom avea și o întâlnire a Consiliului Economic în 2011, undeva în octombrie-decembrie. Trebuie să vedem care va fi zi, data întâlnirii la nivel înalt, alte întâlniri importante și să vedem cum vom putea specula la maxim sinergiile respective, create de întâlnirile respective. În ceea ce privește rolul legislativelor respective, problema este una delicată. Am înțeles că ramura legislativă nu trebuie să fie pusă pe același plan ca și celelalte uh, părți implicate, TBD, uh, dialogul de afaceri și consumatorii. Legislatorii joacă evident un rol mai important decât aceștia, ei sunt parte din procesul decizional. Și când vorbim de legislatori, ne referim sigur la membrii Parlamentului European, și, într-o oarecare măsură, și cei de la comisie, și noi suntem legislatori într-o oarecare măsură. Avem un canal de comunicare cu statele membre în Comisia TBC și în COTRA, state membre care se, sunt mulțumite cu nivelul implicării lor în activități. Avem și acest canal de comunicare cu delegația pentru Statele Unite a Parlamentului și, după cum spuneam, vă stăm la dispoziție. Dacă vreți mai multe informații, putem veni aici mai des rolul viitor al legislativelor, o serie de membri ai delegației americane ar fi interesați într-o anumită structurare, un grup, un mecanism de, de, de monitorizare între Congres și Parlamentul European. Asta depășește puțin ceea ce putem noi face sau propune la comisie, responsabilitatea în acest sens revine Parlamentului și Congresului American. Ce am putea noi face însă ar fi să sprijinim contactele directe dintre membrii Parlamentului European și congresmenii americani care sunt interesați în aceeași problematică. În momentul de față, aș dori ca dumneavoastră, dacă ar fi să vă pot pune o singură întrebare, ar fi care sunt acele probleme precise pe care dumneavoastră le vedeți ca fiind posibil de interes și care ar putea fi prezentate în viitor de vreun raportor sau uh, parlamentar european, probleme care să fie de asemenea de interes și pentru Congresul American. Și atunci noi am putea eventual să identificăm omologul dumneavoastră american și să vă punem în contact. Asta ar, ar fi o formă de colaborare care să se axeze pe probleme specifice și ar fi, în opinia mea, un, un mod foarte fericit de a demara această colaborare între cele două instituții. Probabil dumneavoastră vedeți lucrurile altfel și va fi foarte recunoscător dacă astăzi sau mai târziu ne veți contacta și ne veți spune că în acest sector se pregătește ceva și ar fi probabil interesant să avem o reflexie comună cu Congresul Statelor Unite pe această temă. Deci asta ar, ar rămâne evident, merită explorat pe viitor. Dacă doriți să intru în detaliu și în legătură cu celelalte chestiuni aduse în discuție, vă stau la dispoziție dacă considerați că avem timpul necesar. Mulțumesc, spune președintele. Vă mulțumesc pentru acest, uh, așa zis, raport uh, oral în legătură cu uh, reuniunea care a avut loc. În calitate de deputați europeni, nu ne interesează neapărat să participăm sau să participăm la întâlnirile la nivel înalt ale um, ramurii executive a Uniunii Europene cu Statele Unite. Comisia a venit aici pentru a ne prezenta uh, cum au evoluat uh, discuțiile la această reuniune la nivel înalt. Mă, înalt. mă întreb dacă nu ar fi uh, util să avem un schimb de opinii și înainte de reuniunile acestea, astfel încât noi să putem contribui la poziția pe care o ia Comisia Europeană la reuniune. Astfel încât și noi să putem juca un rol activ în pregătirea summitului. Așadar, pe viitor, cred că ar trebui să avem un schimb de opinii cu uh, Comisia înainte de desfășurarea summitului, astfel încât să putem să ne aducem și noi o contribuție utilă la discuțiile ce urmează să se poarte. Acestea fiind spuse, vă dau uh, cuvântul. Domnul Michel Farrer de la ALDE are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc și reprezentantului Comisiei pentru informațiile furnizate. Am fost uh, foarte mulțumit că am găsit un capitol privitor la materiile prime în uh, protocol. Această chestiune mă interesează foarte mult, mă ocup de acest subiect, dar aș dori să mă refer și la o altă temă. Dacă analizăm statutul negocierilor privind schimbările climatice și uh, stadiul negocierilor cu Statele Unite, constatăm că lupta împotriva schimbărilor climatice nu uh, are același nivel de prioritate în Statele Unite ca în Uniunea Europeană. Mă interesează dacă acest subiect a jucat vreun rol la acest uh, CET sau dacă va juca vreun rol la CET-ul următor. Am impresia că Statele Unite își promovează propriile subiecte de interes, uh, precum industriile biologice și genetică, Aș vrea să rog reprezentantul uh, Comisiei să ne spună dacă consideră că la următorul uh, Consiliu Economic Transatlantic schimbările climatice pot figura pe ordinea de zi. Mulțumesc. Domnul uh, Dartmouth are cuvântul. Nu vreau să critic, dar m-a surprins faptul că această uh, reuniune a fost organizată în timpul uh, alegerilor uh, parțiale din Statele Unite. Toată lumea știe când au loc aceste alegeri în Statele Unite, nu este ca în Marea Britanie. Deci e foarte ciudat că această reuniune a avut loc în timpul alegerilor. Ar fi trebuit să se fie ales o altă perioadă. Uh, a doua chestiune este una de natură filozofică. În observația dumneavoastră v-ați referit la implicarea membrilor uh, Congresului American la aceste uh, discuții privitoare la comerț. Congresul American a fost caracterizat de-a lungul multor ani ca fiind uh, foarte protecționist. Și congresmenii americani sunt protecționiști. Ei vor să protejeze fabricile și întreprinderile din uh, statele pe care le reprezintă. Lucru lesne de înțeles. Pentru că vor să fie realeși. De obicei, uh, liberul schimb a fost susținut de latura executivă latura executivă trebuie să apere interesele Statelor Unite în general. Deci faptul că ați prezentat uh, această chestiune, prezența congresmenilor americani ca fiind un lucru pozitiv, m-a surprins oarecum. Cred că prezența acestor persoane la discuții va duce la un rezultat mai protecționist decât dacă aceștia nu ar fi fost prezenți. Mai am o întrebare în legătură cu uh, drepturile de proprietate intelectuală, dar vă voi uh, transmite în scris această întrebare. Președintele, da, observații foarte pertinente. Uh, dacă nu mai sunt întrebări, voi da cuvântul reprezentantului Comisiei încă o dată pentru răspunsuri la întrebări și comentarii. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările adresate. Schimbările climatice reprezintă, fără îndoială, un subiect foarte important. Însă acestea sunt discutate și în cadrul altor foruri. Pe ordinea de zi a acetului am uh, pus uh, subiecte importante din punct de vedere politic, care nu sunt dezbătute în mod obișnuit în alte foruri. De exemplu, chestiuni, chestiunile care sunt legate de energie se discută la Consiliul de Energie, cele legate de societatea informațională sunt discutate în cadrul dialogului cu privire la această temă. În toate aceste dialoguri care reprezintă același tip de activitate de cooperare, aceste discuții au avut loc înainte de CET. CET-ul a fost ultima dintre uh, reuniunile programate și trebuie să folosim uh, acest uh, Consiliu Economic Transatlantic ca uh, for de lansare al subiectelor care nu sunt discutate în altă parte. Vom învăța din experiență, trebuie să o facem și trebuie să dovedim că putem adăuga o valoare în plus la toate aceste procese. La acest uh, consiliu participă oameni cu foarte multă experiență. Deci nu am putut uh, să ne ocupăm uh, de subiecte de care aș fi dorit să ne ocupăm, dar până la urmă rezultatul cetului a fost uh, o declarație de ordin politic privitoare la cooperarea dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, însă nu am intrat în detalii, pentru că detaliile respective uh, au fost acoperite, de exemplu, de uh, declarațiile emise după Consiliul de Energie. Am name for um, sub Cele trei uh, subiecte care au figurat pe ordinea de zi uh, au avut toate de-a face cu uh, ecologizarea economiilor noastre. Cu... Am reușit totuși să dezbatem un subiect legat. În domeniul eficienței energetice am făcut un pas către standarde coordonate. Uh, în ceea ce privește cooperarea în domeniul substanțelor chimice și acest lucru va avea consecințe asupra uh, mediului. Nu am tratat direct problema schimbărilor climatice, este adevărat. Dar cred că această problemă este una importantă, vom reveni asupra ei, am notat observația dumneavoastră și uh, nu vă fac nicio promisiune acum, dar uh, fără îndoială vom ține cont de observația dumneavoastră și uh, vom încerca să acordăm importanță acestui subiect în legătură cu implicarea membrilor Congresului American în discuțiile purtate. În primul rând, vă rog să înțelegeți că nu a fost vorba de uh, negocieri. Nu am purtat negocieri la CET. Am încercat să facem deosebirea între negocierile comerciale care sunt dure, și care duc adesea la crize um, și CET. La CET nu ne-am confruntat cu vreo criză. La acest Consiliu trebuie să alegem subiecte uh, pe care le putem rezolva, trebuie să creăm uh, o atmosferă propice și să ne luăm avânt astfel încât să și uh, ajungem la un rezultat încununat de succes. CETUL este doar o reuniune de două ore, deci nu poate fi considerat în niciun caz o negociere. Prin uh, participarea la uh, delegația din partea Statelor Unite și prin acțiunile uh, deputaților europeni, am încercat să atragem atenția Congresului. Este adevărat că Congresul este uh, perceput ca având priorități mai urgente, însă sunt mulți uh, congresmeni care înțeleg importanța îmbunătățirii relațiilor comerciale cu Uniunea Europeană. Și mă refer aici la statele în care există uh, uzine, fabrici care produc uh, produse care urmează să se vândă în Uniunea Europeană. Dacă primim, uh, de exemplu, un contract pentru petroliere, acestea sunt fabricate în Statele Unite. Deci, uh, relațiile bune de ordin comercial cu Uniunea Europeană pot avea un rezultat favorabil la nivelul uh, ocupării forței de muncă din Statele Unite. În legătură cu data aleasă pentru CET în timpul alegerilor parțiale, știți că în Statele Unite au loc foarte multe runde de alegeri, deci este dificil să găsești un loc în care nu sunt, nu se țin alegeri, Însă am ales uh, un uh, moment în care să putem avea cât mai multe figuri importante uh, la această reuniune și am ales acest moment dinainte de frenezia cumpărăturilor de Crăciun, când avem cele mai multe șanse să-i găsim. Mulțumesc! Mulțumesc, până domnul președinte, încheiem și acest subiect. Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi, accesul UE pe piețele țărilor terțe, evoluțiile recente. Vă amintesc că comisia noastră a primit în luna decembrie raportul Summer în legătură cu uh, accesul pe piețele țărilor terțe. Voi ruga reprezentantul uh, comisiei să ne dea câteva informații în legătură cu acest raport și să ne informeze în legătură cu ultimele evoluții de la pregătirea acestui raport. Alături de noi se află, din partea comisiei, domnul Petros Surmelis. Bine ați venit și aveți cuvântul. Unde sunteți? A, v-am văzut. Bună ziua! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc că ați introdus pe ordinea de zi problemele legate de accesul pe piețele țărilor terțe. Este foarte util din punctul nostru de vedere să venim uh, la comisia dumneavoastră pentru a vă prezenta uh, situația actualizată, astfel încât dumneavoastră să aveți o imagine completă uh, asupra problemelor legate de piață vă voi spune câteva, des, câteva lucruri despre implementarea strategiei noastre de acces pe piață. E vorba de dificultățile cu care se confruntă companiile europene pe piețele statelor uh, terțe și uh, vă voi prezenta măsurile noastre pe termen scurt și mediu care complementează măsurile negocierile care se poartă la, or, la nivel bilateral sau în cadrul uh, agentei de la Doha sau în cadrul acordurilor de liber schimb. Brief overview of how we intend to implement o imagine uh, succintă a modului în care încercăm să implementăm aceste aspecte legate de accesul pe piață, precizând uh, sau precizată în recenta comunicare a Comisiei privind politica renuită. Sunt trei aspecte la care aș dori să mă refer în această după amiază politica comercială în comunicare, strategia respectivă, apoi monitorizarea protecționismului și a măsurilor protecționiste în contextul crizei economice, documentul precis la care v-ați referit dumneavoastră, domnule președinte, și al treilea element legat de IMM-uri, acțiuni întreprinse pentru a ajuta internaționalizarea IMM-urilor. Mai întâi, comunicarea privind accesul pe piață. Această strategie este unul elementele centrale din politica comercială înnoită, care se concentrează pe aspecte de executare și pe politica comercială a Uniunii Europene. Comisia consideră că această strategie de acces a fost una dintre poveștile de succes și să ne bazăm pe ea în contextul recentei comunicări. Sunt câteva elemente în comunicare specifice pentru accesul pe piață și care ne călăuzesc activitatea în acest domeniu. Un prim element, raportul privind <clears throat> barierele comerciale și investițiile, care s-a discutat la Consiliul European, a fost arătat ceva de comisie deja în uh, documentul Uniunii Europene în orizontului 2020 și elaborat apoi pe mai departe în comunicarea prin politica comercială înnoită. Pregătim primul astfel de raport pe care îl vom înainta Consiliul European uh, pentru sesiunea de pe 24-25 martie. Vom analiza cele mai importante bariere cu care se confruntă companiile pe piața partenerilor strategici, să limităm raportul pentru Consiliul European la partenerii strategici cu care, care sunt piețele cele mai importante în termeni economici. Ne vom concentra pe China, India, Brazilia, Argentina în contextul Mercosur, de asemenea Japonia, Statele Unite ale Americii și Rusia. Vom încerca să descriem cele mai adecvate căi de a ne ocupa de obstacolele cele mai semnificative cu care ne confruntăm pe acele piețe. Un obiectiv specific este să <clears throat> prezinte la nivelul politic cel mai ridicat importanța acestui subiect și rolul actorilor implicați pentru îndepărtarea acestor obstacole. Și Comisia, desigur, dar și Serviciul European de Acțiune Externă, care a fost înființat, și statele membre, până la cel mai înalt nivel, având în vedere că acest raport este adresat Consiliului European. Ne vom bucura să revenim la o altă ședință a acestei comisii a Parlamentului European pentru a discuta acest raport. Aceasta ar fi o prima acțiune. O a doua se leagă de monitorizarea implementării acordurilor de liber schimb. Acum că lansăm și încheiem un număr tot mai mare de negocieri de acorduri de liber schimb, e important ca angajamentele partenerilor noștri să fie transpuse în practică, astfel încât firmele noastre să poată beneficia de pe urma rezultatelor negocierilor în mod concret. Ne intensificăm acțiunile de monitorizare viguroasă implementării acordurilor de liber schimb. În special vom utiliza noul acord de liber schimb cu Corea de Sud din momentul în care va intra în vigoare ca prim caz de testare pentru a vedea cum utilizăm structurile pentru strategia de piață, pentru a permite o monitorizare fermă la obiect a acordului de liber schimb, permițând companiilor și statelor membre să aibă indicii cât mai devreme posibil cu privire la eventuale probleme cu care s-ar putea confrunta pe piața din Corea de Sud și legătura cu angajamentele făcute de Corea de Sud. Apoi, în al treilea rând, acțiuni de implementare a noi comunicări a Comisiei reprezintă o consolidare a echipelor de, care se ocupă de acces pe piață și accesul pe piață în țări terse. În ce privește strategia noastră, aceste echipe de acces pe piață sunt antenele noastre în țări terțe. E vorba de reprezentanți ai domeniului de afaceri în țările terțe, reprezentanți de la ambasadele statelor membre și de la delegația Comisiei, delegația Uniunii Europene acolo. Și de asemenea avem astfel de echipe și în alte țări. Obiectivul este de a consolida rolul acestor echipe în funcția de avertizare timpurie și de a lega activitatea acestor echipe mai direct, mai proactiv cu tot ce se realizează la Bruxelles. A patra acțiune pe care dorim să o întreprindem și pe care am început-o se referă la misiunile trimise de la Bruxelles în țări terțe pe teme de acces pe piață. Am avut recent o astfel de misiune în China de către directorul de la DigiTrade care se ocupă de aceste acțiuni cu un obiectiv dublu de a avea o echipă mai puternică de acces pe piață la Pekin, care se discute cu actorii europeni acolo și, de asemenea, cu implicarea autorităților chineze. Rezultatele au fost uh, destul de favorabile în ambele direcții și a permis discuții <clears throat> substanțiale cu autoritățile chineze pe anumite teme care au fost ridicate și în contextul dialogului economic la nivel înalt. Intenția este de a continua să avem de astfel de misiuni dedicate privind accesul pe piață și candidați pentru astfel de viitoare misiuni sunt țări precum Rusia, Brazilia, Argentina. Acestea erau aspectele legate de comunicarea privind politica anuită în domeniul comercial. Un al doilea pilon al activității noastre se leagă de monitorizarea angajamentului făcut la nivelul G20 de a lupta împotriva măsurilor protecționiste, de a ne abține de la adoptarea de măsuri protecționiste în contextul crizei economice și de a le înlătura. Acesta e un exercițiu pe care L-am făcut de la începutul crizei până în prezent. Am avut șapte rapoarte de monitorizare, cel mai recent înainte de summitul G20 de la Seul. A fost transmis și Parlamentul European, evident. Obiectivul este de a reitera angajamentul nostru ferm de a lupta împotriva oricăror forme de protecționism de a contribui la exercițiul paralel de monitorizare la nivelul omc ocd și de a utiliza toate informațiile strânse pentru a stabili care sunt obstacolele cu efecte adverse asupra mediului de afaceri. Principalele mesaje de pe urma monitorizării de până acum au fost că au fost mai multe măsuri am evitat o recurgere masivă la măsuri protecționiste și totuși există. Am identificat peste 330 de măsuri de la începutul crizei care au fost introduse de partenerii comerciali care ne raportează. Aspectul mai îngrijorător este că odată ce se introduc aceste măsuri, au tendința să se mențină Am văzut doar 10% dintre măsurile adoptate în contextul crizei care au fost retrase sau care au expirat, ceea ce nu prea corespunde angajamentului de a rectifica aceste măsuri atunci când se solicită. Și un alt mesaj important la nivel de țară este că Rusia se confirmă din nou ca fiind partener comercial cu măsurile cele mai restrictive adoptate de la începutul crizei. Această tendință este amplificată de recente inițiative de politică pe care le-am văzut în China cu un element de substituție foarte important. Un element important este că Rusia, nefiind membru OMC, nu trebuie să respecte toate regulile OMC, ceea ce la rândul ei arată valoarea și importanța disciplinei uh, OMC ca poliță de asigurare împotriva unor astfel de măsuri protecționiste. Așadar, vom continua monitorizarea strânsă, după cum am spus și în raportul precedent, ca înainte de viitorul Summit G20 și am un raport intermediar înainte și vom discuta, evident, și cu dumneavoastră aici aceste rapoarte au fost utile influențând atât rapoartele elaborate ulterior la OMC, dar și poziția adoptată de Uniunea Europeană la summiturile G20, de exemplu la Seul, unde am reușit să întărim la G20 în text angajamentul referitor la îndepărtarea măsurilor deja adoptate acel angajament a fost uh, consolidat. Și ultimul aspect pe care îl acoperim în strategia privind accesul pe piață, despre care doream să spun câteva cuvinte, începește IMM-urile, ca parte importantă a muncii noastre, cum să ajutăm IMM-urile să profite de pe urma piețelor globale. Va exista o comunicare a Comisiei privind internaționalizarea IMM-urilor programată pentru a doua parte a anului curent care va stabili priorități pentru viitoare acțiuni. Până acum am efectuat anumite activități de ordin practic și politic, pe partea practică niște bază de date foarte utile pentru IMM-uri, baza de date prin accesul pe piață e foarte utilă, un, un exemplu foarte bun, pot găsi informații nu doar cu privire la tarifele aplicate în diverse țări, ci și alte elemente de pe piață în diverse state, formulare pe care trebuie să le completeze înainte de a putea exporta într-o terță țară, deci informații practice de mare utilitate. Elaborăm în prezent o altă bază de date privind instrumentele de protecție comercială adoptate de țări terțe, măsuri dumping sau anti anti-subvenție care au un impact asupra companiilor noastre, ceva foarte important și pentru IMM-uri înainte de a își planifica internaționalizarea și exportul spre țări terțe. Uh, ne gândim și la înființarea de centre de afaceri în țări terțe. Știu că au fost discuții de asemenea și aici, în legătură cu centrul existent în India și discutăm extinderea sau deschiderea de noi astfel de centre. Și în fine, și o să mă opresc aici, o legătură cu prezentarea colegului de dinainte legată de CET, cum putem coopera cu omologii americani. Una dintre declarațiile adoptate de CET în decembrie a fost tocmai de înființare a unui dialog în materie de bune practici cu administrația americană cum să ajutăm IMM-urile, de partea și de alta să aibă acces la piețele noastre. Acestea erau câteva exemple ale acțiunilor noastre și ne bucurăm să vă stăm la discuție, să revenim când vom avea diversele rapoarte la care m-am referit și le vom discuta mai în amănunt. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această imagine cuprinzătoare privind accesul de piață, inițiative în domeniu și activități ale comisiei. Vom reveni la acest subiect important. Maybe when the next... Asta probabil după ce se va formula următorul raport. Vă mulțumesc. În ceea ce privește punctul uh, 37, delegația în Ungaria. Raportul va fost distribuit. Și deja v-am comunicat concluziile mele. Eu am fost președintele acestei delegații care s-a bucurat de un succes de plin. Nu avem nimic la diverse. Data următoarei reuniuni este 7 februarie 2011 și vom avea subiecte extrem de importante pe ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru atenție!